Ok, colleagues. We now move to... Uh, Dragi colegi, avem acest punct comun cu Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, punctul 7 de pe ordine de zi a Comisiei DEVE privind sprijinul de urgență pe teritoriul Uniunii și fondurile europene pentru primirea și integrarea solicitanților de protecție internațională în Grecia. Știm cu toții ce s-a întâmplat în Grecia în anul 2016 Știm că Grecia a primit uh, într-o perioadă scurtă de timp mai mult de un milion de refugiați care fugiseră din calea războiului din Siria, din calea altor războaie și modul în care comisia noastră a încercat ca finanțarea ECO să fie disponibilă pentru a face față uh, crize umanitare din interiorul Uniunii Europene. A fost o situație fără precedent și am uh, creat uh, instrumentul pentru sprijin uh, de urgență, care a mobilizat aproape 250 de milioane de euro din momentul respectiv și a cheltuit, a, a finanțat și operațiunea ale Agenției ONU pentru refugiați, ale altor ONG-uri în acest sens. A existat și alte, au existat și alte finanțări la care se, vor, se va referi Claude Moraes, însă motivul pentru care am pus pe ordinea de zi acest punct astăzi este că la sfârșitul lunii iulie autoritățile elene își vor asuma responsabilitatea pentru o mare parte a activităților desfășurate până acum de către ONG-uri și de către uh, organizații internaționale. Și ideea de astăzi este să examinăm, să vedem dacă va avea loc o tranziție um, normală între finanțarea ECO, finanțarea asistenței umanitare și finanțarea națională din uh, Grecia privind uh, solicitanții de azil din Grecia. Din păcate, ministrul de resort, de resort domnul Muzales, nu poate fi alături de noi astăzi uh, și nu niciun alt reprezentant al guvernului Elen este prezent. Îmi pare rău pentru acest lucru, însă sunt alături de noi ai Comisiei Europene și acum îi dau cuvântul lui Claude Moraes. Îți mulțumesc, Linda. Mă bucură faptul că cele două comisii s-au reunit astăzi pentru a discuta Așa cum a spus Linda, această tranziție de la finanțarea ECO înspre situația în care autoritățile elene se vor bucura de un uh, control extins. Linda, împreună cu mine, am vizitat la fața locului situația și aș dori să mulțumesc ONG-urilor uh, active acolo. Comisia Libe a vizitat Grecia și în mai pentru a aduna informații și astăzi dispunem de propria analiza situației și de informațiile furnizate și obținute din discuțiile cu ONG-uri și cu alți interlocutori. Și scopul reuniunii de astăzi este de a examina uh, proiectele finanțate de uh, Fondul pentru Integrare, Azil și Migrație și cele gestionate de fondul privind situațiile de urgență de către Comisie. Și există anumite preocupări privind uh, gestionarea pe viitor acestor fonduri de către guvernul elen. Și, desigur, în contextul rapoartelor șocante din, din uh, iarna trecută privind situația din, de pe insulele din Marea Egee, am dorit să ne asigurăm că există o finanțare suficientă pentru uh, ai primi pe cei care caută protecție internațională în Uniunea Europeană și este important ca astăzi să primim informații din partea Comisiei, din partea autorităților Elena, însă din păcate, după cum a precizat Linda, ministrul de resort nu poate fi prezent astăzi aici, însă o să auzim și din partea ICNUR în legătură cu finanțarea viitoare a acestor proiecte. Știm cu toții că finanțarea europeană este un instrument uh, principal de manifestare a solidarității față de Grecia și trebuie să analizăm situația actuală. Și primul vorbitor ne va prezenta poziția Comisiei și este vorba de Simon Mordew, directorul uh, adjunct, care ne vizitează destul de des în ultima uh, perioadă și acum, um, în legătură cu această tranziție, Simon, îți dau cuvântul pentru șapte minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună, bună dimineața tuturor. Cred că cunoaștem cu toții situația dificilă din Grecia din octombrie 2016, apogeul crizei, când în fiecare zi mii de migranți soseau și uh, mulți uh, mergeau pe ruta Balcanilor de uh, vest și în momentul respectiv capacitatea de primire a Greciei era de aproximativ 2000 de locuri în întreaga Grecie. Condițiile de primire nu erau bune și capacitatea de a îi controla pe refugiați, pe migranți, de a procesa cererile de azil erau, era foarte lim, ă, limitată și S-au realizat foarte multe lucruri din momentul respectiv și ar trebui să-i mulțumesc, um, aș putea să-i mulțumesc ministrului de resort dacă ar fi prezent pentru eforturile depuse. Există provocări în continuare, însă situația s-a îmbunătățit în mod uh, semnificativ. Acest lucru se datorează eforturilor uh, concentrate din partea tuturor uh, actorilor, autorităților elene, organizațiilor internaționale, ONG-urilor, societății civile, de asemenea și noi din partea Comisiei Europene și Jean-Louis vă va da exemple de la ECO. Noi de la Comisia Europeană am încercat să mobilizăm toate instrumentele legate de expertiză, de finanțare pentru a ajuta autoritățile elene să facă față provocă, provocărilor migrației într-un mod uh, eficient și uman în același timp. O să încep cu, finan- cu finanțarea. În programele naționale, la AMIF și uh, ESIF, a fost pusă la dispoziție între 2015-2020 509 milioane de euro și pe lângă această sumă, deci în plus, de la începutul crizei migratorii, a mobilizat alte 253 de milioane de euro sub forma unei asistențe de urgență oferită direct uh, autorităților uh, elene sau în alturi comis- comisariat uh, al Națiunilor uh, Unite pentru Refugiați și această mobilizare extraordinară a fost suplimentată de activitatea cotidiană la fața locului din Atena, în Atena, um, a echipei Comisiei Europene, care colaborează în fiecare zi cu autoritățile elene, pe lângă uh, activitatea experților de la Biroul European pentru Azil, de la uh, Uh, agenția Frontex, care susțin și sprijină autoritățile elene. Și ce aș dori să spun este că aceste activități sunt o dovadă clară a solidarității uh, vis-a-vis -vis de autoritățile elene pentru a putea face față presiunilor migratorii la frontierele lor și cred, um, așa cum am discutat cu președintele Comisiei Libe, când am discutat despre operațiunile de căutare și salvare de pe ruta în centrul marii Mediterane că avem nevoie de solidaritate din partea tuturor statelor membre, pentru că o perioadă uh, prea lungă de timp nu s-au înregistrat progrese semnificative privind reformarea sistemului european de azil, care este piesa lipsa puzzle-ului pentru a găsi o, solu- o soluție durabilă. Aș dori să spun câteva cuvinte privind declar- declarația între Uniunea Europeană și Turcia, care a furnizat rezultate tangibile numărul sosirilor în uh, Grecia a scăzut uh, foarte mult, uh, mult mai puțini oameni și-au pierdut viața în Marea Ege. Deci, în urma acestei declarații, frontierele Uniunii Europene sunt mai bine controlate și, în general, solicitanții de azil și migranții sunt mult mai bine primiți în Grecia și trăiesc în condiții mult mai umane, chiar dacă avem în continuare provocări. Deci, este un exemplu în sensul că eforturile colective duc la rezultate, însă trebuie să facem mai mult pentru a avea o normalizare ulterioară a situației. Există în continuare dificultăți în tabere cum este Suda, din peninsula Chios, unde autoritățile alene trebuie să găsească urgent o soluție. Și noi încercăm să îmbunătățim condițiile în această tabără de refugiați. Și una din provocările cu care ne-am confruntat este cum să oferim o bază mai durabilă sprijinului oferit. Tocmai de aceea discutăm cu autoritățile elene planificarea financiară pe anul 2017, încercând să folosim mai eficient și mai optim finanțarea deja existentă în Grecia prin intermediul programului național. Și vedem că acum autoritățile elene recurg la pașii necesari pentru a pune în aplicare rapidă această planificare uh, financiară. Am îmbunătățit uh, accesul la fondurile uh, europene până acum și fondul, finanțarea națională ar putea să îmbunătățească și mai mult condițiile de primire a migrațiilor din Grecia. În mod concret, Mă bucură faptul că uh, acum autoritățile elene au făcut pub- uh, publice uh, ofertele, cererile de ofertă pentru condițiile de primire de pe insule. S-a insistat și asupra situației minorilor neînsoțiți și în ultimele săptămâni trebuie să recunosc că s-a depus eforturi impresionante din acest punct de vedere și chestiunea minorilor neînsoțiți uh, nu trebuie să o pierdem din vedere pentru că copiii sunt foarte vulnerabili și trebuie să se bucure de servicii uh, adecvate și monitorizăm îndeaproape încercând să îmbunătățim situația la fața locului și înțeleg de asemenea că anumite ONG-uri și-au exprimat uh, preocupările legate de uh, întreruperea sprijinului financiar în, pe insule, ceea ce nu este adevărat. Sprijinul financiar este canalizat prin uh, alte, pe, pe alte canale, prin programele naționale unde banii sunt primiți de și cheltuiți de guvernul național. Uh, Asta înseamnă că vom avea în continuare un rol și în noua perioadă de tranziție și sunt sigur că Jean-Louis vă va da detalii în legătură cu activitatea Digi Eco. Susținem în continuare un număr de uh, locuri în uh, tabele de refugiați, însă probleme sunt în continuare mari și trebuie să ne asigurăm că putem să răspundem și programul național uh, poate oferi un nivel mai mare de, de, de finanțare și ar fi important să avem o abordare bazată pe un răspuns durabil. Pentru că um, cât mai dacă vom reuși să depășim această etapă de răspuns de urgență, să ne îndreptăm înspre o situație stabilă unde uh, serviciile necesare sunt furnizate într-un mod durabil de instituții de stat, de instituții de stat care au acest mandat respectând uh, cadrul legislativ uh, din Grecia. Cu cât mai repede vom ajunge în această situație, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea. Și încercăm să ne îndepărtăm de situația în care oamenii sunt primiți în tabere temporare, în situația în care există mecanisme de a găsi chirii pentru acești oameni, pentru că nu ne putem uh, permite să revedem imaginile pe care le cunoaștem din iarna trecută. Există în continuare provocări importante, dar aș dori să închei cu un punct important pentru mine. Grecia nu a fost și nu va fi lăsată singură și Comisia Europeană în continuare va fi proactivă, va fi flexibilă avem uh, o planificare financiară, însă planurile pot fi uh, modificate, vor fi modificate dacă este nevoie de acest lucru. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile uh, elene, dar nu avem, nu suntem deloc uh, brigizi. Și pot să vă dau un exemplu. Uh, situl Karatepi, Karatepi din, uh, de pe insula Lesbos a fost vizitat de curând de mai mulți membri ai Comisiei Liber. Este un centru de primire foarte bun, cu condiții bune și am observat că acolo existau dificultăți din punctul de vedere al continuării a finanțării și împreună cu ICNOR am creat un plan care uh, garantează finanțarea în acest centru. Și ceea ce m-a frapat când am vizitat insula respectivă a fost uh, ce mi-a spus uh, ce mi-a spus primarul localității respective și anume faptul că facturile la utilități uh, erau, uh, erau uh, plătite din un fond care nu mi se părea cel, abordarea cea mai potrivită. Și trebuie să înțelegem care sunt consecințele și costurile suportate de cei care, um, de localnici, și dacă apar asemenea uh, probleme, trebuie să înțelegem că trebuie să răspundem rapid pentru a îndrepta situația și în luna august toată va exista o echipă care se va ocupa de orice cereri urgente care s-ar putea să apară și pentru a crea o în legătură cu ce am discutat, cu ruta din Mar- centrală din Marea Mediterană. Suntem, uh, monitorizăm situația și de acolo. Vă mulțumesc și sper că am putut să, să vă ofer câteva, câteva răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule Mordeu. Am vizitat și noi Karatepe. Într-adevăr, ne-am întâlnit și noi cu primarul respectiv care ne-a spus care sunt presiunile asupra bugetului municipal și este bine că găsim o soluție practică. Și dau acum cuvântul lui Jean-Louis de Bruver, de la Digi Eco. Și aspectul cheie cred că este această deficiență potențială din punctul de vedere al finanțării. Deci mai avem două săptămâni, cred că, până la sfârșitul lunii și unii ne-au spus că autoritățile elene nu au uh, niciun plan național. Tocmai am aflat că totuși uh, sau autoritățile elene au, anumite, au făcut anumite pregătiri. Până la urmă, cei care primesc aceste servicii n-ar trebui să perceapă o schimbare, pentru că se, trebuie să garantăm uh, furnizarea acestor servicii și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi răspunde imediat la întrebarea noastră legată de tranziție și uh, posibile probleme care ar putea să apară și mă alătur imediat uh, celor spuse de Simon Mordiu. E clar că o mare parte dintre uh, uh, cei care s-au aflat în dificultate au fost identificați deja și s-au luat măsuri din această perspectivă. Trebuie să spun uh, acestei comisii că în aprilie am publicat raportul nostru anual și deja atunci am putut să vă spun care erau câteva dintre tendințele de evoluție ale activității noastre comune, adică ale serviciului lui Simon și uh, ale serviciului meu uh, și asta în 2017. Per ansamblu, planul financiar care a fost prezentat de guvernul uh, grec și care a fost aprobat de cei doi comisari responsabili, domnul comisar Stilianides și Uh, domnul comisar Avramopoulos, se bazează sau presupune, din perspectiva uh, domnului comisar Stilianides, o mare concentrare a activităților noastre uh, pe continent, deci în Grecia continentală, iar uh, structurarea intervenției noastre în jurul a două instrumente majore este o uh, certitudine. Este vorba despre două instrumente majore care uh, asigură un flux financiar necondiționat. Cum spunea și Simon, se dezvoltă treptat un sistem de cazare a refugiaților în apartamente sau locuri de cazare care sunt puse la dispoziția refugiaților. Există și tabere de refugiați uh, care funcționează. Unele dintre ele uh, sunt inaugurate chiar uh, zilele acestea, uh, iar infrastructura în aceste zone a fost uh, modificată într-o manieră spectaculoasă. Știu că Anabel și în intervenția sa va mai putea să vă spună anumite lucruri legate de acest program. Obiectivul este de a oferi 30.000 de locuri de cazare în funcție de nevoi uh, până la uh, sfârșitul acestui an. Uh, semnalasem deja că există aici o miză majoră. Este vorba despre eficacitatea intervenției și a sprijinului Uniunii Europene în Grecia, care au uh, fost uh, bazate pe o bună coordonare. Această coordonare a fost absolut perfectă între serviciile noastre, că vorbim uh, la uh, că vorbim despre ceea ce s-a întâmplat aici, la Bruxelles, la cartierul general, sau dacă, că vorbim despre echipele de experți de la fața locului, care au oferit un sprijin extraordinar acolo. Așadar, suntem foarte bine reprezentați la fața locului pentru a putea urmări uh, cu foarte multă precizie ce se întâmplă. Ați spus, uh, doamnă, și dumneavoastră că uh, trecem printr-o perioadă delicată de tranziție. Tranziția presupune, de fapt, două tematici. Prima, primirea minorilor neînsoțiți și a doua, Trecerea la uh, surse de finanțare, care sunt cele indicate de Simon Mordew. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, uh, veștile sunt destul de bune. Uh, s-a făcut o solicitare de uh, propuneri care a fost uh, deja publicată, care permite să asigurăm chiar de astăzi o finanțare uh, pentru un număr de uh, locuri similar uh, celor uh, deja anunțate, care sunt destinate minorilor neînsoțiți. Guvernul grec este de susținut prin instrumentele puse la dispoziție de Direcția Generală pentru Afaceri Interne. Uh, poate că lipsesc uh, aproximativ 100 de uh, locuri, dar eu personal voi merge la Atena săptămâna viitoare pentru a analiza împreună cu autoritățile elene mijloacele prin care putem să acoperim această lipsă. Se va face o nouă cerere de propuneri, e un aspect deja prevăzut pentru locurile care au rămas. E clar că problema trebuie rezolvată foarte repede. În ce privește insulele, sunt completamente de acord cu ceea ce spunea uh, Simon și anume uh, OSI n-a avut decât o intervenție marginală în uh, insule. Nu au fost prezenți masiv acolo. Am avut de face deci cu niște intervenții specifice și unele dintre acestea vor continua. Vom continua de deci, să finanțăm un program pentru a asigura 2000 de locuri de cazare pentru categoriile cele mai vulnerabile dintre refugiați. Vom continua de asemenea să asigurăm uh, o distribuție limitată a uh, fluxului financiar pentru uh, insule și asta pentru a completa ceea ce s-a întâmplat până acum. Suma finanțării va fi undeva pe la 15 milioane de euro ca și până acum pentru insule. Am lucrat foarte bine cu serviciul lui Simon și cu uh, um, iconuri pentru a identifica câteva uh, mici puncte unde trebuie să mai asigurăm uh, tranziția. Acesta va fi, de fapt, și obiectul vizitei mele la uh, Atena, să încercăm să găsim o soluție uh, extrem de rapidă. Pot să spun, de asemenea, că adoptarea acestui plan, cum a spus uh, și Simon, uh, și regret că uh, ministrul grec de resort nu a putut fi prezent uh, aici la această discuție, căci dânsul este esențial în uh, punerea la punct a sistemului de primire de astăzi, dar oricum, punerea la punct a acestui plan de finanțare pentru 2017 ne-a permis să îmbunătățim considerabil coordonarea și cooperarea cu autoritățile grecești și am reușit să răspundem așa cum trebuie uh, la uh, acțiunile partenerilor noștri organizaționali în ceea ce privește gestionarea crizei. Știm că în ceea ce privește această criză, lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult uh, față de situația din 2015. Astăzi am dat deja 400 de milioane de euro, de fapt în ultimii doi ani am făcut asta, pentru a oferi uh, sprijin de urgență. De asemenea, trebuie să mai uh, soluționăm uh, niște propuneri adecvate pentru suma de 30 de milioane de euro până la sfârșitul anului, iar în 2018 vom avea practic ultimul an de utilizare a acestui pachet financiar. Vom mai avea Uh, trei tranșe de asistență, 300 de milioane, 200 de milioane și încă 200 de milioane, pentru a putea ieși din această uh, stare de uh, urgență pentru care a fost destinat acest fond. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Spune doamnă președinte, avem un reprezentant din partea Iconur, căruia îi voi da uh, cuvântul. Este vorba despre doamna Roy Graniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumim că ați invitat Iconur la acest schimb de opinii împreună cu DigiHome și ECO. Din păcate, însă, în absența autorităților uh, elene. După cum au spus uh, ambele uh, servicii ale Comisiei uh, Europene, foarte mulți bani au fost investiți deja în Grecia pentru a face față nevoilor de urgență, iar uh, Iconur a fost uh, un beneficiar major al acestor uh, fonduri. În anii 2015 și 2016, Iconur a primit aproximativ 340 de milioane de euro, deci 133 din partea DigiHome și 216 din partea DigiEco. Sunt sume foarte uh, mari. Și de departe sumele depășesc uh, orice alte sume uh, le-a primit vreodată Iconur uh, pentru urgențe în alte părți ale lumii din partea Uniunii Europene. Noi avem probleme în ceea ce privește răspunsul uh, uh la criza refugiaților, mai ales în insule, însă înțelegem cu toții că nu mai uh, trăim o situație de urgență. Ne putem uh, axa așadar pe consolidarea instituțională, pe dezvoltarea instituțiilor și pe durabilitate. Subliniem, uh, practic, acest uh, aspect pentru că există um, un număr mare de solicitări de azil în Grecia, ori noi trebuie să spunem că și numărul celor care doresc protecție internațională a sporit. Mai avem o provocare care ne așteaptă pe noi și uh, Grecia, și anume nevoia de a gândi un program de integrare în această țară. Din nou, aceasta va fi o nouă provocare interinstituțională. Cu alte cuvinte spun că trebuie să trecem la o perspectivă pe termen lung și la o uh, sprijin pentru programele de integrare. După cum spuneam, uh, procentul de recunoaștere sporește și din ce în ce mai mulți oameni vor rămâne în Grecia investițiile în sistemul european de azil în Grecia pentru a dezvolta un sistem de azil în Grecia uh, funcționează din ce în ce mai bine. Anul trecut, 2700 uh, de persoane au fost uh, admise ca refugiați în Grecia. Deja anul acesta vorbim de peste 3000 în prima jumătate a anului. Dacă îi adăugăm pe cei care nu vor fi eligibili pentru relocare și care vor trebui să rămână în Grecia, vom vorbi despre încă câteva mii de persoane care uh, vor trebui să aibă uh, o perspectivă de viață pe termen lung în Grecia. Cu toții recunoaștem dificultățile uh, pentru Grecia și pentru populația sa, însă e clar că aceste cifre totuși sunt destul de mici și gestionabile aceste sume uriașe de bani care au fost investiți în Grecia trebuie să funcționeze și pentru uh, o perspectivă mai uh, uh, lungă. Iconur și-a schimbat modalitățile de operare în Grecia, trecând de la urgență la situația de după urgență. Practic, încercăm să oferim noi capacități autorităților locale și regionale pentru că acestea să se poată implica mai mult în sistemul de azil, mai ales în ceea ce privește componenta de integrare. Pe lângă asta, lucrăm foarte mult cu municipalitățile și avem exemple pozitive în acest sens. Activitatea noastră în raport cu municipalitățile a sporit din cauza urgenței, din cauza nevoii de a coopera, dar multe dintre aceste municipalități au răspuns foarte bine. Pot să dau un exemplu, uh, municipalitatea Pirea, care prin programul nostru de cazare, care a fost deja uh, menționat, uh, a reușit să Uh, pun la dispoziție niște locuințe. Marea majoritate a lor a venit din partea ONG-urilor, însă uh, comunitatea uh, a hotărât să gestioneze închirierea 50 de apartamente anterior gestionate de ONG-uri. Deci există o implicare a autorităților locale. Este vorba despre o dinamică nouă și constructivă pe care noi și DigiEco o susținem. În ce privește recomandările, putem propune niște mm, programe de înfrățire între uh, orașe din Grecia și orașe din Uniunea Europeană care să poate astfel să se susțină reciproc în mod direct. Mai avem o dificultate în acest uh, moment și anume accesul la finanțare din partea municipalităților care au această voință politică de a se implica și a lucra la integrarea uh, refugiaților uh, în Grecia. Încă e dificil pentru aceste municipalități să aibă acces la finanțare națională și cu siguranță e foarte greu pentru aceste municipalități să primească ajutoare umanitare. Or, până la sfârșitul anului acestea oricum vor dispărea. Deci ă, aceste aspecte trebuie gândite puțin pe viitor. Sunt două programe pe care Iconur le-a condus, ă, cele două programe mari, și anume schema de ă, cazare, pe de o parte, care i-a vizat pe cei care trebuiau relocați din Grecia, după care schema aceasta a fost deschisă celor care solicită uh, azil. Noi ne dorim ca acest program acum să vizeze și uh, refugiații deja recunoscuți sau cei care deja au nevoie de protecție internațională. Apoi cel de-al doilea mare program, cum spunea și Jean-Louis, este programul uh, financiar, programul CASH, care este un pas înspre autosuficiența acestor refugiați. Provocarea este însă ca sistemul uh, de asigurări sociale național să poată absorbi uh, acești bani pentru a folosi pe termen mediu și lung. Susținem în totalitate solicitarea Comisiei și a Uniunii Europene uh, ca pachetele financiare ale AMIF și ESF să fie folosite la maxim. Acesta este și scopul acestor bani. De asemenea, ajutoare de urgență pentru Inconur și uh, alte organizații internaționale ar trebui uh, eliminat uh, treptat. Aceste uh, pachete financiare trebuie să acopere nevoile existențe, existente, instruire, învățarea uh, limbii, uh, integrarea pe piața muncii și în comunități și așa mai departe. Uh, Noi ne aflăm acum la o cotitură uh, în care etapa de tranziție este absolut uh, esențială. Trecem uh, de la folosirea banilor pentru urgențe la folosirea banilor în cadrul programe naționale. Vrem să evităm așadar orice suprapuneri sau impact negativ asupra destinatarilor finali. Cum s-a spus, deja această vară reprezintă o perioadă delicată. Noi suntem foarte atenți la eventuale lacune în această perioadă de uh, tranziție în ceea ce privește gestionarea adăposturilor pentru minori, așa cum s-a spus deja, sau în ceea ce privește furnizarea de servicii pe insule la centrele de primire uh, din Grecia. Firește, trebuie să vedem uh, și uh, ce facem cu aceste obiective de cazare, 30.000 de persoane pe continent, uh, cum vor fi finanțate aceste locuri de cazare, dacă vor exista bani suficienți. Odată ce ne retragem noi, odată ce finanțarea DGECO dispare, deja putem anticipa că asta s-ar putea întâmpla prin 2019. Trebuie, vedem, trebuie să vedem așa ce s-ar putea întâmpla după aceea. Apoi, uh, un comentariu acum uh, în ceea ce privește intervenția DGECO în ceea ce privește uh, acțiunile uh, din Grecia de anul trecut. Uh, a existat o interacțiune extrem de interesantă între diversi uh, actori uh, uh, în Grecia. Am beneficiat de foarte multă expertiză în zonă. Iconur a avut dificultăți și probleme în a lucra într-un stat membru al Uniunii Europene în care autoritățile naționale nu pot fi evitate, cum se întâmplă în alte locuri unde nevoile umanitare au prioritate. Situația Greciei a fost foarte diferită de cea a altor uh, state din Uniunea Europeană din cauza uh, sistemului uh, european comun de azil. Firește, s-a pus problema coordonării și a cooperării și, deși toate aceste lucruri nu au fost evidente în 2016, munca noastră comună a fost pusă la punct foarte repede. Uh, am avut și noi uh, rolul nostru de jucat în această coordonare a acțiunilor, să nu mai vorbim de autoritățile elene. Aș putea să mai fac un comentariu, deși ar fi mult prea devreme să evaluăm uh, impactul ECO în uh, context european, însă uh, Împreună cu ECO, noi credem că ar trebui să uh, gândim o abordare standard de intervenție umanitară, însă ea nu poate fi aplicată în statele membre ale Uniunii Europene și cu siguranță am învățat, uh, avem și avem încă de învățat niște lecții de pe urma experienței uh, din Grecia. În concluzie, Iconur continuă să joace un rol critic în zonă, în ceea ce privește toate aspectele răspunsului la criza refugiaților din Grecia. Eh, ne ocupăm de cazare și de programul CASH, dar eh, ne interesează și interpretarea, transportul, eh, consilierea juridică, protecția minorilor și așa mai departe. Și acționăm aici împreună cu alți actori. V-am spus care sunt cifrele. E clar că marea majoritate a fondurilor vin din partea Comisiei Europene, de la DigiHome Home sau DigiEco, Eco, dar uh, noi suntem gata să ne retragem progresiv uh, din Grecia câtă vreme facem asta într-o manieră responsabilă. Noi pentru viitor uh, solicităm nu neapărat o mai bună anticipare, ci mai multă anticipare legată de pașii viitori, anul viitor și apoi perioada de după. Putem deja primele discuții pentru 2018 deja, dar uh, trebuie să avem atitudine mai uh, previzibilă, să prevedem lucrurile mai bine în ceea ce privește uh, strategia de ieșire a uh, DGECO din regiune uh, și a noastră și pregătirea autorităților pentru acest uh, moment. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Muraeș. Uh, această întâlnire a fost gândită astfel încât uh, să-l avem prezent și pe domnul ministru pentru a-i putea transmite opiniile noastre. Acesta a fost și scopul acestei uh, întâlniri până la urmă. M-am întâlnit cu domnul ministru vineri la Consiliul de la Tallinn și i-am transmis esența chestiunilor pe care le vom discuta aici despre tranziție. Deci, Asta e situația, continuăm, dar părerile noastre vor fi transmise mai departe. E important uh, să înțelegem uh, puțin uh, care e fondul probleme și să-l transmitem mai departe. Acum dăm cuvântul eurodeputaților pentru a-și exprima opinia și începem cu raportorul pentru ajutor umanitar și anume Enrique Guerrero. Sí, gracias, Claude. Eh... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, eu m-am numărat printre cei care au fost prezenți de la bun început la acest punct pe care l-am avut pe de zi la Comisia DV și apoi la ulterior la Comisia liberă. Și ceea ce doream era, pe de o parte, să ne arătăm uh, solidaritatea cu uh, guvernul elen pentru eforturile pe care le făceau și, în al doilea rând, pe de cealaltă parte, să încercăm să identificăm problemele cu care se confruntă și tipul de ajutor pe care am putea să-l oferim din partea Parlamentului European și a altor instituții ale Uniunii Europene. Și este într-adevăr păcat că ministrul nu este prezent astăzi aici, da, am primit foarte multe informații din partea celor uh, trei uh, oratori și aș dori să fac câteva observații și să adresez o întrebare oricăruia dintre vorbitori. În primul rând, am fost și eu în vizită la o tabără lângă Salonic împreună cu domnul ministru și era o tabără de ultimă generație, care opera condiții foarte bune. Asta s-a întâmplat vizita noastră, adică a avut loc uh, la finalul lunii martie și problema cu iernizarea, cum mi se spune, fusese depășită din uh, iarna anterioară. Și adevărata urgență fusese și ea depășită și exista o oarecare normalizare a problemelor cu care se confruntau refugiații și imigranții. Cel puțin în Salonic, Programul existent era unul de închiriere a spațiilor de locuit pentru a muta refugiații din tabere în aceste locuințe închiriate. Dar am avut senzația, și cred că așa se întâmplă și acum, că în subconștientul autorităților mele există acest sentiment de nesiguranță, că în orice moment Turcia și-ar putea schimba poziția. Și acum că au ajuns într-un stadiu de normalizare, s-ar putea trezi de pe o zi pe alta cu o altă criză, o altă stare de urgență. În ceea ce privește purtarea vecinilor lor de pe celălalt mal al mării. Deci, cred că, pe de o parte, asta generează un sentiment de nesiguranță în rândul autorităților alene, ceea ce este perfect de înțeles și pe de altă parte periclitează eforturile care se fac pentru a stabiliza pe deplin situația. Nu ne mai aflăm într-o situație de urgență, asta e foarte adevărat, dar, așa cum a spus doamna Roig, nu știu dacă am uh, pronunțat corect uh, numele domniei sale, știu că e nevoie de ceva finețe lingvistică pentru a pronunța numele domniei sale, dar oricum doamna Roig a spus că trebuie să ajutăm autoritățile locale, în special autoritățile locale, pentru că ele sunt cele care vor uh, uh, ajuta acești refugiați. Aș dori să adresez câteva întrebări rapide și succinte. Cred că recent uh, sentimentul în rândul uh, Uniunii Europene și mai ales în rândul autorităților uh, europene și ONG-urilor este că mediul s-a înrăutățit. A existat foarte multe declarații din partea multor lideri politici, inclusiv din țara mea, prin care s-a pus sub semnul întrebării rolul ONG-urilor și intențiile reale ale acestora și modul în care ele tratează aceste probleme. Și cred că este un subiect pe care trebuie să încercăm să-l înțelegem și să încercăm să-l prevenim. Cred că guvernul elen a făcut eforturi uriașe în într-o țară care nu doar că nu este cea mai bogată din Uniunea Europeană, ci se confruntă și cu o criză economică și cu o criză a șomajului care este foarte ridicat. Și, așa cum bine știu reprezentanții Comisiei, guvernul Elen a recunoscut mereu că fără ajutor din partea UE nu ar fi putut să rezolve de unii singuri problemele. Dar rolul jucat de ONG-uri ca o reacție rapidă la uh, starea de urgență a fost un rol decisiv și nu cred că putem uh, uita contribuția acestor ONG-uri. Deci dacă există probleme cu ONG-urile, trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Înțelegem cu toții că dacă există un plan național care este stabilit și aprobat de guvernul elen, ONG-urile nu pot să facă ce vor ele trebuie să-și structureze activitățile în acest cadru. Știm cu toții acest lucru și știu că uneori asta poate genera probleme, dar cred că aici trebuie să transmitem un mesaj pe două paliere. În primul rând, faptul că rolul ONG-urilor trebuie să fie recunoscut, mai ales pentru munca pe care o desfășoară în situații de urgență și trebuie să uh, le spunem că ar trebui să se organizeze în cooperare cu guvernul elen pentru a implementa un plan național care să fie aprobat de guvern. Mulțumesc. Um, Următorul vorbitor este Mirtos, căruia vreau să-i uh, mulțumesc pentru că ne-a ajutat uh, pe mine și pe Linda cu uh, misiunea de constatare din uh, Grecia. Miltos, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, suntem recunoscători Comisiei pentru tot ajutorul uh, acordat și pentru acordul cu Turcia, care a oprit fluxurile migratorii. De la bun început, noi la Libe și Claude a condus acest efort, am discutat modul în care am putea da o mână de ajutor, pentru că eu n-am pus la îndoială voința guvernului, mai ales după ce a luat puterea Musa la dar am pus la îndoială capacitățile administrative și m-am așteptat ca Comisia să ajute la absorbirea fondurilor pentru ca acestea să fie folosite cel mai bine. Uh, Avramopoulos ne-a spus în primăvară că mai puțin de 10% din fondurile tactice și strategice au fost absorbite, deci asta este o problemă. În ceea ce privește folosirea lor în uh, cel mai bun mod posibil, cu toții am văzut imaginile cu oamenii morți sub zăpadă, deci n-a fost cel mai bine. Dar acum putem să depășim trecutul. Pe continent problema este rezolvată, condițiile sunt din ce în ce mai bune, putem să lucrăm acum la integrare. Dar deodată aflăm că pe insule serviciile se vor schimba. Nu vor mai fi uh, gestionate de iconuri prin ONG-uri, ci de stat. Și se întâmplă adesea ca statul să-și asume responsabilitatea. Da, apoi am început să dăm telefoane uh, pe Lesbos, pe Moria, până la 31 mai, Medson de Mond, erau cei care uh, susțineau niște medici, 10 medici, uh, 19 psihologi și mai multe asistente. Și atunci am sunat la minister și ministrul mi-a spus, da, există o licitație publică, dar se va finaliza pe 15 august. Și cu toții știm că în august nu se întâmplă nimic în Grecia și uh, se va finaliza de-abia în septembrie. Și ne-au spus, nu, nu, nu, Crucea Roșie e acolo, deci suntem foarte fericiți, cine, mai bine, cine ar fi mai bun decât Crucea Roșie. Și am uh, uh, văzut că în loc de cei 10 doctori și 11 asistente și 19 psihologi, vorbim despre doi doctori, un asistent și un psiholog și acum, în loc de 24 de ore din 24 sprijin, se oferă 8 ore pe zi sprijin. Deci de asta ne temeam atunci că, că preluarea responsabilităților de către stat va fi un dezastru și așteptăm un răspuns din partea Comisiei. De ce a fost atât de dificil să creăm un plan de reacție național discutat uh, frumos cu uh, guvernul elen, dar și cu ONG-urile care oferă serviciile și cu agențiile care urmează să preia uh, oferirea de aceste servicii. Apelurile pe care, telefoanele pe care le-am dat eu ar fi trebuit să fie făcute într-un mod organizat de către comisie care finanțează toată povestea, astfel încât să nu existe niciun fel de gol, pentru că știm cu toții că pe insule situația se răutățește. Oamenii vin încet, încet, număr de 64 pe zi din Turcia și fug din insulă pentru că acordul cu Turcia nu funcționează încă. Și există motive bune pentru care nu funcționează 100%. Ieri am avut 5 containere care li s-a dat foc și 3 corturi. Deci nu putem lăsa insulele în seama administrației elene. Dumneavoastră ar trebui să interveniți. Și vreau să le mulțumesc președinților comisiilor DEVE și LIBE pentru că ne-au oferit această ocazie. Sperăm ca uh, administrația elena și uh, liderii politici eleni să Uh, vină la noi, dar trebuie să transmitem în continuare acest semnal pe care tot încercăm să-l transmitem din 2015. Dacă Comisia a fost acolo în primul sau în al doilea an uh, al crizei, nu am fi avut asemenea datorii. Mulțumesc, Norbert Neuser. Uh, vielen Dank von meiner Seite an die... Aș dori și eu să mulțumesc celor trei instituții, ECO, DigiHome și Înaltul Comisariat uh, al Națiunilor pentru Refugiați, cred că, într-adevăr, activitatea acestora a fost uh, una foarte bună. Și acum avem 400, au fost angajate, angajată suma de 430 de milioane de euro. Este o sumă importantă. Însă aș dori să spun foarte clar că acum suntem în situația în care avem nevoie de mai multă stabilitate, de o durabilitate mai mare a activităților noastre și că trebuie să înțelegem că diferitele domenii de integrare, de consiliere a tinerilor sunt puse în, sunt uh, puse în aplicare și mi se pare inacceptabil uh, să discutăm despre situația din Grecia și în absența ministrului de resort, care nici măcar nu s-a asigurat că este înlocuit de cineva la această reuniune. Nu putem să uh, tratăm așa banii contribuabililor uh, europeni. Deci este prea puțin să spunem că Comisia trebuie să facă ceva. Comisia Europeană și-a făcut treaba. Comisia este dispusă să participe la elaborarea acestor plan, acestui plan național, însă autoritățile, guvernul le trebuie să facă mai mult. Este evident că există o contribuție din partea autorităților locale, din partea primarilor și așa mai departe, dar este nevoie ca și uh, reprezentanții guvernului elen să Uh, apar în fața noastră să ne spună exact care este forma măsurilor preconizate, ce se întâmplă cu minorii neînsoțiți, ce se întâmplă cu uh, trans- uh, transferarea refugiaților de pe insule pe, con- pe continent, ce se întâmplă cu transferarea, mecanismul de transferare a refugiaților din Grecia în restul statelor europene și așa mai departe. Și ultimul punct, problema celor care se întorc în acest moment avem 200.000 de oameni care s-au întors în Alep după îmbunătățirea situației din acest oraș. Și aș dori să vă întreb dacă există indicii legate de dorința refugiaților sirieni care se află în uh, Grecia de a se întoarce înapoi acasă. Și, din nou, pe, pe, uh, rezumând intervenția mea, uh, Cred că trebuie să cerem guvernul elen să, în mod ferm, să ne prezinte uh, planul național și trebuie să spună foarte clar că noi, Comisia DEVE și uh, LIBE, um, și-au adus contribuția și că um, trebuie ca și reprezentanții guvernului elen să se achită de această responsabilitate de a veni în fața acestor comisii. Mulțumesc foarte mult, Norbert. Um, Nu, uh, primul raportor uh, Elen este aici, nu vreau să-l pun într-o poziție proastă, dar uh, puteți spune, dacă doriți să, vorbi, să spuneți ceva la final. The other thing is, colleagues, um, we, we... Reprezentantul permanent al Greciei este aici. Interpreții vor fi cel mai târziu aici până la 12 și 15. Da, pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi deci vă rog să încercați să fiți succinți. Domnul Persegonez, două minute ar fi perfect. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să clarific câteva puncte de neînțelegere. S-a spus că Grecia a primit 500 de milioane de euro. Dar asta este suma totală care a fost alocată Greciei pentru 2017 și pentru următorii 2 ani. Din această sumă, doar 92% au fost uh, primiți de guvernul elen. Și guvernul elen a cheltuit un pic mai mult de 100 de milioane de euro. Din suma totală de 500 de milioane, aproape jumătate ar trebui, în conformitate cu Comisia, să fie acordați pentru protecția frontierelor. Și asta înseamnă că bugetul real pentru politici care vizează să ajute refugiații și migranții este doar jumătate din suma totală. In any case, at this time... Oricum, de data asta, pe insule, acolo unde finanțarea trece de la ONG-uri la statul elen, au început deja proceduri pentru a ușura povara refugiaților și migranților. Totuși nu e o sarcină foarte ușoară și trebuie ca lucrurile să se desfășoare treptat. În ceea ce privește primirea de fonduri care au fost alocate, Grecia e pe undeva pe la media stat, uh, statelor membre UE, ceea ce e foarte important, având în vedere că există mai multe precondiții pentru a primi fondurile respective. Și există de asemenea o plângere că 14 milioane de euro au fost acordate din motive care nu îi vizează direct pe refugiați și pe migranți, dar au fost folosite pentru uh, patrula de coastă a Greciei, care să efectueze patrule și să salveze vieți în Marea Egee. Deci au fost folosite în, uh, într-un scop bun. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult și mulțumesc că ai fost succint. Următorul uh, vorbitor, Linda, domnul Lopez Aguilar, domnul Acosta și, dacă nu vă supărați, după aceea o să-l ascultăm și pe reprezentantul reprezentanței permanente a Greciei pe lângă Uniunea Europeană. Linda, mai întâi. Mulțumesc foarte mult. Uh, doar câteva întrebări din uh, partea mea. Uh, m-am întâlnit cu ministrul Nusala și am, a fost, m-a ajutat foarte mult atunci când am venit în vizită pe insulele grecești și am văzut îmbunătățirile care au avut loc până acum sunt două lucruri care mă îngrijorează. În primul rând, vreau să-l întreb pe Jean-Luc dacă săptămâna viitoare se va întâlni cu ONG-uri, pentru că multe dintre ele vin la noi și spun, da, am auzit că a început tranziția, dar aș vrea să știu dacă vă veți întâlni cu ei, pentru că ei vă pot spune în detaliu care sunt problemele, care sunt golurile. Spre exemplu, a, mi s-a spus uh, că există niște probleme atunci când ECO se retrage într-o parte, dar nu uh, vine nimeni să ia locul. Deci uh, poate ar fi bine să discutați cu ei pentru ca ONG-urile să vă spună uh, poate ambele direcții ar trebui să se întâlnească cu ONG-urile, ca ele să vă spună care sunt problemele și uh, Uh, să nu așteptăm până în august, pentru că, așa cum spunea Enrique Guerrero, acordul cu Turcia uh, nu, nu se știe niciodată și veștile din Turcia care au provenit azi dimineață nu sunt foarte bune. Apoi, uh, am am analizat situația educației copiilor de refugiați și doamna Graniu a vorbit despre asta. Ah, atunci când am fost acolo, copiii din taberele de refugiați se duc la școală doar după amiază, după ce au terminat copiii eleni școala. Înțeleg că uh, copiii care locuiesc în apartamente uh, merg la școala uh, Elena, dar mă întreb cât se cheltuiește cu educația copiilor, pentru că familiile cu care am vorbit noi în Atena ne spuneau că copiii nu învață mare lucru la școală știu că este o problemă pentru că multe familii nu vor să rămână în Grecia și tocmai asta este, iarăși, complică situația. Știu că este dificil, dar ar trebui să avem o prioritate și aceasta să fie o prioritate în munca noastră. Mulțumesc foarte mult, Linda. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este evident și trist în același timp că avem uh, motive bune să ne tot întâlnim pentru a discuta despre situația Greciei și a Italiei în uh, criza umanitară legată de așa zisa criza refugiaților. E mare păcat că domnul ministru nu a putut să vină la această reuniune pentru că intenționam să-i adresez mai multe întrebări legate de absența unui plan național de reacție detaliat pentru perioada de tranziție cu care avem de-a face. și uh, ar trebui să ne consultăm cu uh, societatea civilă, cu ONG-urile, cu organizațiile internaționale donatoare și aș vrea să-l întreb pe domnul Salas uh, Uh, ce se va face cu minorii neînsoțiți? Pentru că acesta cred că este cel mai bun subiect, uh, cel mai important subiect, uh, vorbim despre categorii vulnerabile, dar având în vedere prezența DG Home și DG Eco, aș dori să le adresez o rugăminte să faciliteze reuniuni regulate cu aceste organizații și cu cei care le vor lua locul. Până acum nu s-a pus la dispoziția publicului niciun plan detaliat și cred că asta este esențial. Și o să închei spunând că am avut mai multe ocazii să expunem lipsa de voință politică a țărilor care ar trebui să dea dovadă de solidaritate în ambele situații, în special, spre exemplu, Spania. Am auzit și nu odată uh, și aș vrea să atrag atenția multora că sunt mulți dintre noi care se plâng de purtarea guvernului spaniol, uh, de lipsa de solidaritate față de această situație dramatică. Și același uh, lucru uh, se aplică și tratamentului aplicat ONG-urilor, care, din păcate, duc povara acestei lipse de voință politică. Uh, domnul Acosta. Vă mulțumesc. Mă bucur că am ocazia să iau cuvântul. Aș dori să mă refer la subiectul reîntregirii uh, familiale între Grecia și celelalte state membre, pentru că se cunoaște faptul că în Grecia se află sute de solicitanți de azil, a căror rude deja au ajuns în uh, Germania sau cel puțin acestea sunt informațiile de care dispun eu, și în temeiul regulamentului Dublin 3 există um, această obligativitate legală de a reîntregi familiile. Uh, regulamentul Dublin 3 spune că uh, familiile au dreptul ca procesul solicitării de azil să, să se desfășoare în același stat și de curând a devenit uh, public faptul că, în ciuda acestei obligativități legale, autoritățile din, uh, Germa, din Germania limitează această posibilitate de a fi parcurse toate etapele acestui proces uh, privind uh, decizia de azil în același stat. Se pare că există în continuare 70 de persoane afectate de, de această problemă. Nu este oare ceva care încalcă drepturile omului? Și aș dori să aflu dacă nu există o contradicție, o încălcare a cadrului legal european. Există și un document al Comisiei care ne spune că pentru fiecare refugiat transferat, Gre- Grecia primește 500 de euro. De deci se pune întrebarea în ce măsură acest aranjament uh, încheiat cu guvernul german nu duce la încălcarea drepturilor omului și poate o să primesc un răspuns în acest sens din partea reprezentanților comisiei sau din partea uh, reprezentantei Iconor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnule Rugaris, sunteți uh, de la reprezentanța permanentă. Nu trebuie să ne răspundeți la toate întrebările, însă eventual să ne răspundeți la întrebările cheie și vă rog de asemenea să transmiteți intervențiile de astăzi uh, ministrului de resort și dacă puteți să răspundeți la câteva din întrebările adresate. Aveți la dispoziție 2-3 minute pentru acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Îmi cer scuze pentru că am uh, sosit mai târziu, um, pentru că tocmai a avut loc o întâlnire la Coreper privind uh, criza din centrul Mării Mediterane. Domnul Muzale se află la Roma, se consultă cu uh, partenerii italieni privind criza din Marea Mediterană, care știți că are un caracter critic și trebuie tratată cu toată atenția. Cred că știți foarte bine care sunt problemele cu care se confruntă um, Grecia. Cunoașteți foarte bine eforturile domnului Muzalas, eforturile autorităților grecești uh, pentru a răspunde uh, crizei refugiaților și migratorii din care se desfășoară din anul 2015 până acum și domnul Musales a fost fericit de ocazia pe care a avut-o să discute de mai multe ori cu membrii Parlamentului European și vă stă la dispoziție pentru alte uh, schimburi de opinii pe viitor. Um, suntem uh, recunoscători și pentru ajutorul pe care l-am primit din partea Comisiei, din partea statelor membre și din partea ONG-urilor cu care colaborăm îndeaproape și intenționăm să continuăm această colaborare strânsă și pe viitor. Am uh, luat notă de toate comentariile, de preocupările exprimate, le voi transmite autorităților elene, care vă pot oferi răspunsuri mai concrete. Aș dori să spun doar două lucruri. În ceea ce privește minorii însoțiți, știți cât de dificilă este situația și sporim tot mai mult uh, locurile de primire pentru minorii neînsoțiți. Avem un obiectiv de 2000 de asemenea locuri până la sfârșitul acestui an. Și știți că este foarte dificil să garantăm educarea tuturor uh, copiilor refugiaților, mai ales în contextul uh, politicii de austeritate din, uh, din Grecia. Nu este ușor să garantăm de asemenea vaccinarea tuturor acestor copii. Este o sarcină dificilă mm, pentru că în Grecia există un număr mare de refugiați uh, proporțional important uh, vis-a-vis -vis de populația Greciei. Aș dori să vă asigur că ne preocupă în continuare rezolvarea acestei probleme și nu pot decât să vă um, ofer din nou aceste garanții. Mulțumesc! Mă uit la Linda, sună domnul președinte, nu mai avem la dispoziție foarte mult timp, 3 minute, nu știu cum am putea să le folosim cel mai bine. Poate vă dau uh, cuvântul uh, înapoi. Da, au fost câteva întrebări specifice uh, adresate reprezentanților comisiei. Nu știu, Simon sau Jean-Louis, doriți să mm, răspundeți? O să încerc să răspund la câteva puncte. Domnul Guerrero Salom s-a referit la rolul ong ului și aș dori să spun foarte clar. Susținem eforturile, sprijinul oferit de ONG-uri, care fac parte din răspunsul comun pe care l-am oferit crizei fără de, pre- de precedent cu care s-a confruntat în Grecia. Și aș dori să reiterez acest lucru. Nu s-a tăiat finanțarea pentru ONG-uri. Nu există niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Salutăm rolul ONG-urilor, ci uh, sprijinul financiar acum Uh, vine în mod principal din programul național unde există finanțare și am spus uh, domnului ministru dacă ajungem la concluzia că este nevoie de, uh, de finanțare suplimentară, atunci putem să, să găsim sursele necesare. Însă trebuie să ajungem la un răspuns asumat de Grecia, durabil la aceste provocări care există în continuare. Și am avut deja două experiențe pozitive și aș dori să vă dau două exemple concrete. În data de 30 iunie s-a încheiat procedura publică pentru a găsi cazarea necesară pentru minorii ne, neînsoțiți. Și acum sunt evaluate ofertele care au fost făcute până acum și să spunem că până la 1 august programul va fi contrasemnat de autoritățile elene. Apoi, protecția adecvată pentru minorii neînsoțiți. Guvernul elen lucrează acum la un proiect pentru um, acțiunile de protejare, de însoțire a uh, acestor minori uh, și este doar un exemplu din partea noastră de a fi flexibil atunci când trebuie să acoperim lacunele uh, existente. De exemplu, am găsit uh, Uh, măsuri pentru a continua finanțarea acestui proiect dedicat minorilor neînsoțiți. Trecând acum la cele spuse de domnul Kirkos, avem un contact permanent cu autoritățile LN. Um, echip, echipa mea, echipa lui Jean-Louis, um, lucră tot timpul la uh, exercițiile, la, la definitivarea exercițiului financiar pe anul 2017 și uh, autoritățile elene trebuie să decidă când doresc să facă public această, acest plan uh, financiar și suntem dispuși ca de pe acum să începem același exercițiu pentru anul 2018, astfel încât să nu apară niciun fel de lacună, niciun fel de lips din uh, punct de vedere financiar. În ceea ce uh, privește Uh, conturile. Uh, în februarie acestui an au fost depuse uh, conturile de către autoritățile elene. S-a spus că la AMIF s-au făcut plăți de 1,4 milioane și 42 de milioane la asistența de urgență și suntem dispuși să acoperim orice lacună existentă. Însă avem nevoie de, de eforturi suplimentare din partea autorităților elene, pentru că în ciuda succesului declarației UE-Turcia, să nu uităm că uh, noapte, în fiecare noapte soseau 10.000 de oameni și acum după activarea uh, acestei uh, declarații, s-a ajuns la sosiri de 40 de persoane fiecare zi. Însă, Uh, ajung uh, mai mulți oameni în Turcia decât cei care, uh, în Grecia decât cei care sunt trimiși înapoi în Turcia. De ce? Pentru că există un blocaj în cadrul, în cadrul, în contextul rezolvării în instanță a solicitărilor de azil. Și Um, cei care sunt la fața locului își doresc, de fapt, o accelerare a acestor proceduri, pentru că oamenii așteaptă mult prea mult timp, ceea ce explică uh, dificultățile pe care le-am văzut, de exemplu, ieri în Moria. Deci avem nevoie de eforturi pentru accelerarea procedurilor de azil. Și uh, vă asigur că o să depunem toate eforturile necesare pentru a susține autoritățile elene pentru să ajungă la o gestionare durabilă a acestei crize. Foarte pe scurt, Jean-Louis, pentru a răspunde domnului Guerrero Salom, rolul autorităților la care este într-adevăr crucial și dialogul trebuie să se îmbunătățească între autoritățile centrale și cele locale și primarii mai ales. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră că există această temere autorităților elene legate de implementarea, respectarea declarației UE-Turcia. Am avut un dialog bun cu domnul Musalas discutând acest uh, subiect. L-am întrebat de ce dorește să păstreze în continuare uh, taberele de refugiați și răspunsul său a fost că își dorește să aibă această soluție de, de urgență dacă declarația între UE și Turcia nu mai funcționează atât de bine. Rolul ONG-urilor acum este deosebit de important și există, există 50 de, de parteneri în Grecia, doar uh, trei dintre acestea fac parte din Organizația Națiunilor Unite, restul sunt uh, ONG-uri și sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. La începutul, uh, la începutul <laughs> situației a avut loc un fel de șoc cultural și a, a fost nevoie să se ajungă la un dialog între autoritățile elene și ONG-uri care sunt foarte profesioniste din punctul de vedere al asistenței umanitare, de acest lucru se uh, ocupă în fiecare zi și uh, dialogul acum s-a îmbunătățit foarte mult. Mă voi întâlni săptămâna viitoare cu reprezentanții ONG-urilor și aș dori să subliniez faptul că avem un uh, dialog constant de două ori pe săptămână, pe săptămână participăm la videoconferințe, de exemplu, cu reprezentanții ONG-urilor din, uh, din Atena și monitorizăm îndeaproape tot ceea ce se întâmplă, toate incidentele. Deci suntem patru parteneri prezenți acum pe insulă, avem uh, contacte strânse cu aceștia și putem să înțelegem foarte clar care sunt deficiențele și lacunele posibile. Și pot să vă dau câteva exemple. Poate ați citit de curând care a fost un uh, incident la intrarea într-un, într-o tabără de refugiați, uh, că a avut loc o demonstrație din partea celor care sunt cazați pe, în tabăra uh, respectivă și am avut nevoie doar de două ore pentru a găsi remediile necesare. Deci vă dau un exemplu, poate are un caracter de, de anecdotă, însă ce doresc să vă spun este că monitorizăm uh, îndeaproape ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc foarte mult, să sperăm că luna august va fi una liniștită, că lumea va avea acces la serviciile de care are, are nevoie și mă bucură faptul că există un dialog constant. Mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul, mulțumesc Comisiei Liber. Uh, mulțumesc uh, iconul pentru prezență. S-ar putea să revenim asupra acestui subiect după pauza de vară și acum aș dori să-i rog pe cei. Următorul punct uh, se va desfășura cu ușile închisă, deci doar membrii, angajații, asistenții, cei care fac parte din secretariatul Comisiei, reprezentații Serviciului European de Acțiune Externă pot să rămână. Ceilalți, uh, pe ceilalți îi rog să părăsească cât mai repede sala pentru că nu avem la dispoziție mult timp. Mulțumesc!